și votul de la punctul 17 de pe ordinea de zi va fi amânat, și anume raportul Karnbach, despre care, Kadenbach, de, despre care vom discuta mâine și vom vota mâine. Apoi avem raportul Schnellhardt și aici va exista o amânare a raportului. Un funcționează acum, există interpretare și din italiană. Luați cuvântul, vă rog. Děkuji vám, eh, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Stimați colegi, stimate colege, vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea de a vă spune despre această situație. E vorba de raportul uh, privitor la uh, poluarea fonică a autovehiculelor. Da, sunt uh, puțin surprins, pentru că de când sunt eu la Parlamentul European nu m-am confruntat niciodată cu o astfel de problemă. Dați-mi voie să uh, spun că există o organizație non-guvernamentală, DNA, uh, subvenționată de guvern și ei, împreună cu raportarea de la socialiști, m-au acuzat că sunt în slujba sau lucrez în interesul unui grup uh, uh, fabricant de autovehicule. Toată lumea care mă cunoaște și toată lumea care lucrează aici știe că uh, noi întotdeauna suntem supuși multor presiuni din partea tot, a tot felul de grupuri de lobbyști. Iată, eu am primit vreo 20 de sugestii, propuneri, și domnul Hans Martin Gerhard, care lucrează pentru Asociația Europeană a Industriei Automobile, pentru automobilul, pentru fabricantul Porsche și participă și la panelul Națiunilor Unite privitor la poluarea fonică și acustică a autovehiculelor uh, mi-a furnizat un tabel. Eu am ajuns la niște cifre care constituiau un compromis între organizațiile guvernamentale și uh, reprezentanții industriei. Uh, doresc să mă opun tuturor speculațiilor care s-au făcut uh, contra persoanei mele. Uh, Sigur că am ținut cont și de propunerile colegei Merkis, am ajuns la un compromis. E vorba de niște date aproape identice cu cele propuse de colega Merkis. Eu am hotărât în urma situației să informez pe președintele Parlamentului și să mă adresez și uh, chestorilor. Uh, să le spun că am fost supus unei campanii de discreditare, de defăimare. Uh, iată că cineva a și piratat uh, situl internet al societății Porsche. În, a, a, s-a fabricat un site în limba polonă din motive pe care eu nu le cunosc și acest sit este, conține date false și probabil că are scopul de a provoca impresia că eu sunt plătit de Porsche. E un comportament care depășește orice limită a concurenței ilegale și niciodată nu m-am confruntat cu așa ceva. De aceea m-am hotărât să depun plângere penală în această afacere. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, acest raport a fost amânat de pe ordinea de zi și ați auzit de la colegul nostru care e situația. Aceasta va fi, rezultat, va fi rezolvată, clarificată în Parlament. Vă vom da posibilitatea de a ne clarifica problema, iar apoi veți continua cu raportul. Am spus deja care sunt amânările de pe ordinea de zi. Vă citesc încă o dată aceste schimbări. Punctul 5, COP 18, apoi avem raportul Gardini, apoi de la ora 10.30 până la ora 12.30 avem sesiunea de vot, apoi vom vota raportul Sonic, Kadenbach, Matias, Jorgensen și Haug. Aceasta, acesta e programul pe dimineață. Iar apoi de la ora 13 până la 17 votăm, în primul rând Orizont 2020, apoi încă o dată Orizont 2020, apoi avem raportul Schnellhardt și avem un punct nou, punctul 28, cazul Cehiei pe care îl vom discuta. Cam atât despre programul pe astăzi și putem atunci să începem. Avem interpretare. În estonă, malteză, croată nu avem astăzi. Vom avea și un grup de vizitatori. Astăzi la noi în sală încă nu au ajuns au fost invitați de o colegă de-a noastră. Apoi, pe timpul raportului Sonic privind uh, cazul de șist, vom avea o echipă de la o televiziune. Și la ultimul punct de pe ordinea de zi despre care v-am vorbit va fi prezentă și televiziunea cehă. Apoi, avem o schimbare în ceea ce îi privește pe colegii noștri. Domnul Sofoclios din Cipru. El va substitui pe domnul Marva Nicolas. Vă urăm bun venit în rândul nostru în Comisia Envi. Să trecem la aprobarea proceselor verbale din 20-21 iunie, 90 iunie. Acestea sunt disponibile online. Și Așa că de aceea nu mai avem acele cutii pline de hârtii lângă uși. Bun, și atunci trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume rezoluția în ceea ce privește a 18-a sesiune a conferinței părților din decembrie. Și avem această dezbatere legată de subiect în Parlamentul European. Noi am făcut niște propuneri în ceea ce privește ce poziție trebuie să ia Uniunea Europeană și cum ne închipuim noi că ar trebui să arate politica climatică. Trebuie să spun că mă bucur foarte mult că am reușit să redactăm această rezoluție. Ce a reieșit din toate aceste procese și de la conferința de la Rio? Am văzut care e situația în realitate și ne-am dat seama că strategia noastră în anumite domenii trebuie să fie revizuită. E important să lucrăm și la nivelul Uniunii Europene, dar și dimensiunea internațională e foarte importantă. Ne dorim să dezvoltăm un fel de diplomație climatică și deja am demarat acest proces împreună cu Serviciul Extern al Uniunii Europene, care e încă în curs de formare, însă cred că și această instituție va putea să joace un rol sau ar putea să joace un rol foarte important. Pentru că subiectul nu depinde doar de una sau altă instituție, ci și de acest serviciu extern al Uniunii Europene. În ceea ce privește cifrele, nivelul emisiilor, am uh, discutat la nivel teoretic. Aceste estimări ale noastre vor fi depășite de realitate. Vor exista foarte multe viduri care vor trebui să fie închise. Acestea trebuie să fie de pe acum reduse pentru că ne confruntăm cu schimbările climatice iar acesta este un proces pe termen lung greu de stopat, așa că ar trebui să acționăm de azi. Dar nu putem să o facem. Știm care este situația la nivel internațional, așa că va exista o amânare cu până la aproape 25 de ani. Și acest lucru este îngrijorător. Trebuie să fim atenți, să implicăm în dialog și pe partenerii internaționali, astfel încât să închidem aceste viduri. Am discutat despre, avem, despre ce avem de făcut, însă suntem ignorați la nivel internațional. Avem acum această propunere de rezoluție include și traficul aerian și traficul naval. În ceea ce privește traficul aerian, există deja legislație. Cred că Parlamentul a fost foarte ambițios, foarte curajos și a ținut cont și de dimensiunea internațională a traficul acestui mod de transport. Și în caz aceste discuții au pornit și la nivel internațional în organizațiile care există în ceea ce privește traficul aerian, ICAO, dar și în ceea ce privește traficul maritim. E bine că discuția a început pentru că trebuie să fie scăzute radical emisiile de dioxid de carbon. 11% din uh, emisiile de carbon vin din aceste surse, iar rest de 89% se află altundeva. Așa că trebuie să ne axăm și pe această chestiune. La document au lucrat diferiți colegi și în primul rând îi dau cuvântul domnului Karl Heinz Florenz, coraportor. Mulțumesc. Pe moment am o mică problemă personală. Mi-am uitat ochelarii acasă. Să vedem ce se va întâmpla. Mă bucur foarte mult că am ajuns în punctul în care suntem. Avem deja această platformă de la Durban Poate să nu ne placă sau să ne placă, dar e clar avem deja o bază, o bază de la care putem să pornim. S-au făcut destul de puțin pași, acest lucru e trist și l-a menționat deja și președintele nostru. Avem documente foarte bune, Însă o listă cu ceea ce am făcut într-adevăr sau o listă cu ceea ce am putea să facem, o asemenea listă nu e îndeajuns de lungă. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine ce vrem să facem. Însă tot ce ne propunem trebuie să fie realizabil. Însă ne-ar ajuta foarte mult o listă cu liniuțe, ceea ce am făcut în ultimii ani. Aceasta ar fi foarte importantă pentru mine. Doresc să redactăm o asemenea listă. Da, și eu mă îngrijoresc că există un vid între prima perioadă și a doua perioadă. Kyoto 2 e o chestiune tranzitivă. Pe punctele concrete voi spune spontan câte ceva. Acum procesul ajunge foarte multe țări ar putea să facă mai multe și eu cred că nu trebuie să renunțăm la acest domeniu, ci trebuie să-i aducem îmbunătățiri, pentru că e un punct important și unul care pe mine mă preocupă. Păi, în ceea ce, preze, ce Um, reprezintă împărțirea cotelor, avem un exces în Europa despre care trebuie să discutăm în ceea, aceste um, unități ale cantității atribuite. Până acum, um, partenerii noștri au fost, au, nu au fost foarte flexibili, așa că și aici situația trebuie să fie clarificată. M-ar bucura, mă bucură faptul că până în 2015 vom primi un nou raport din partea grupului interguvernamental pentru schimbările climatice. S-a discutat și a fost, a fost criticat și acest document, dar acum dezbaterea noastră ajunge într-un alt punct. S-ar putea ca eu să mă înșel. Cercetătorii ne spun că problemele climatice s-au agravat. Eu am impresia că e adevărat. Însă activitățile din Europa și la nivel internațional se află acum într-o fază de scădere. Sper că mă înșel, dar cred că totuși aceasta e situația și o pot observa în jurul meu. Și acum, dacă am noroc, da, am noroc, mi-am primit ochelari. Bun, acum va merge ceva mai bine. Această platformă pe care am dezvoltat-o la ultima conferință trebuie să fie mai clară, trebuie să spunem foarte clar cum stau lucrurile cu cei care dau banii. Totul arată așa de bine cum arată pe hârtie, mă îndoiesc. Eu aș face următoarea propunere, să nu se folosească doar uh, banii doar surse de finanțare naționale, ci trebuie să fie căutate și alte surse de finanțare care să ne ofere o bază concretă. Nu este importantă totdeauna partea financiară, ci și crearea de capacități, tehnologia și acestea sunt două puncte foarte importante care pot să dezvolte mai mult acest domeniu. E clar că tehnologia are prețul ei Trebuie să fim lideri în ceea ce privește tehnologia în Europa. Va trebui să folosim, sub condițiile corespunzătoare, cele mai noi echipamente. Felul în care a, s-a desfășurat această conferință climatică nu prea m-a bucurat pe mine. Națiunile Unite trebuie să corecteze situația, dar într-o sală cu 192 de țări să se ajungă la un uh, numitor comun e greu. Totul rămâne la un nivel foarte restrâns și avem această experiență și din Europa, unde în Consiliu există 27 de țări și știm cât de greu se ajunge la o concluzie. Iar dacă cineva și se află uh, într-o dispoziție proastă, spune nu și Europa ajunge într-un impas. Așa că în ceea ce privește această conferință climatică, eu mi-aș dori să obținem din urmă niște instrumente realiste. Aș dori să le mulțumesc colegilor că au lucrat cu foarte multă ambiție asupra acestui document Bineînțeles că diferitele grupuri politice vor mai veni cu diferite adăugiri, acest lucru este clar, dar așa cum spuneam la început, îmi doresc ca până la urmă să avem o listă cu ceea ce avem de făcut și de pe ea, pe parcursul anilor, să tot eliminăm câte un element deja realizat. Pe hârtie lucrurile pot să arate bine. Important e să și facem cu consecvență ceea ce ne-am propus. Și, ace... și acesta e, de fapt, scopul nostru. Vă mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că am avut niște dificultăți în prezentarea acestui raport. Îți mulțumim și acum domnul Jorgensen are cuvântul. Thank you, Chairman and uh, also... Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și lui Karl Heinz. Din nefericire, cred că aveți dreptate și știința a ajuns la niște concluzii mai hotărâte acum decât, mai mult decât înainte Și realitatea, din păcate, e mai uh, rea decât ne închipuiam. Iată că se îndeplinesc cele mai proaste scenarii, cele mai rele scenarii și poate că înainte am fost prea optimiști. La întâlnirea COP17 anul trecut, uh, hotărârile luate acolo probabil că nu ne vor ajuta acum. Unii au spus că a fost un mare succes pentru Uniunea Europeană, că am reușit uh, pentru prima oară să obținem uh, un acord uh, obligatoriu, semnat de multe țări. Dar cred că dacă privim lucrul acesta în mod izolat, da, într-adevăr, e bine că acum aceste țări au recunoscut că ar putea constitui un instrument valoros, dar problema este că trebuie să vedem întregul tablou și care este calendarul, dacă ne vom putea atinge scopurile și din nefericire, până în 2015 s-a spus că se, se va trece la acțiune, dar din nefericire 2015 este cel mai devreme și nu neapărat acest acord uh, va intra în vigoare până în 2020, deci cel mai devreme până în 2020, uh, cel mai devreme în 2020 va intra în vigoare. Și știm că dacă până în 2020 se vom uh, ob obține uh, înfăptuirea scopurilor noastre până în 2020, poate avem o șansă, eventual, să rămânem sub 2 grade, uh, dar nici măcar asta nu e sigur. Și oamenii de știință spun că probabil 2 grade este și asta o cifră prea optimistă Deci, uh, iată, încă și mai multe motive să facem presiuni și mai mari decât până acum. Cred că rezoluția noastră este una echilibrată și că ne concentrăm pe elementele uh, principale și sigur că e necesar acest lucru. Sunt de acord cu președintele nostru care spune că trebuie să ne gândim și la alte moduri de a ne face simțită influența decât uh, diplomația clasică de până acum aș spune ceva nu foarte corect din punct de vedere politic, dar ceea ce s-a întâmplat la ultima conferință, întâlnire COP cu președinția poloneză a fost un adevărat scandal. Am avut o președinție care nu a reprezentat Uniunea Europeană, ci și-a reprezentat interesele propriei țări. Și asta se întâmplă de prea multe ori. Și atunci uh, credibilitatea Uniunii Europene este afectată. Și noi, iată că nu putem vorbi toți într-un singur glas. Și cred că această situație trebuie stopată. După cum am spus și în raport, consider că Parlamentul European trebuie să participe mai mult la toate aceste discuții. Cred că majoritatea colegilor au crezut că cu noul tratat avem un acord că vom fi luați în considerare la aceste negocieri, dar nu s-a întâmplat așa. Și nu înțeleg motivul pentru care Consiliul și Comisia nu ne acordă respectul meritat sau măcar, măcar să ne includă sau măcar pe președintele nostru să-l includă uh, la reuniunile de coordonare, ca observator măcar la întâlnirile COP. Poate reprezentantul Comisiei să ne spună astăzi de ce nici măcar președintele nostru nu poate fi uh, de față la reuniunile de coordonare. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Și acum Satu Hasi. Thank you. Well, I agree with Karl-Heinz Florence and, and, and uh, Daniel. Sunt de acord cu antevorbitorii mei în ceea ce privește mesajul oamenilor de știință. Și eu am discutat cu oameni de știință din acest domeniu al climei și par să fie foarte, foarte îngrijorați. Cel puțin cei pe care ia, cu care am vorbit eu ne spun că fereastra de manevră pe care o avem de a, reduce, de a menține o temperatură cu 2 grade mai scăzute față de nivelul mm, inițial e un spațiu de manevră foarte, foarte mic. Ne spun că nu avem timp, nu ne permitem să stăm și să așteptăm fără să facem nimic. Cu toții am văzut știrile din acest an în ceea ce privește gheața din zona arctică. Există un raport redactat acum 5 ani A fost o știre foarte importantă în presa internațională pentru că topirea ghețurilor acum e într-un punct mult mai dramatic, însă nu a reușit să ocupe primele pagini ale ziarelor. Important e nu ce apare în titlurile știrilor, ci ce se întâmplă în realitate. Realitatea este că avem nevoie de un leadership european puternic, astfel încât să avem o poziție consolidată pe scena internațională. Pașii puțin care s-au făcut sunt o cauză leadership-ului slab pe care îl avem. Ce trebuie să decidem? În primul rând, e nevoie de o decizie formală pentru a doua perioadă de angajamente de sub protocolul de la Kyoto. Și avem nevoie de o decizie la, nivel, la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește rata emisiilor. Cred că e un exemplu foarte bun pentru obstacolele cu care ne confruntăm. Consiliul are această tradiție de a adopta concluzii prin decizii unanime. Dar nu există bază pentru așa ceva în tratate. Nici înainte de Lisabona nu exista această bază pentru unanimitate în ceea ce privește deciziile care au o variantă, au o dimensiune internațională. După Lisabona, și lucrurile stau și mai prost. E vorba doar de o tradiție, de un obicei prost. Există acest mod de gândire în Consiliu că deciziile trebuie luate în mod unanim. Eu cred că acum este foarte clar următorul fapt. Leadershipul european nu e cel de care avem nevoie și de care are nevoie planeta noastră, dacă nu reușim să trecem peste această problemă din Consiliu. Am o întrebare pentru reprezentanții Comisiei. La nivel global, important e să fie închis acest vid, numit vidul gigatonelor. De ce e nevoie astfel încât să menținem încălzirea globală cu mai puțin de 2 grade Celsius? Aș vrea să știu care e progresul înregistrat pe această chestiune. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Următorul cuvânt este domnul, uh, vorbitor este domnul Iolainen. Mulțumesc, domnule președinte. Am participat deja la trei conferințe privind clima. Modul în care se desfășoară e același, pregătirile sunt dificile, merg greu, așa s-a întâmplat și de această dată. Am văzut că la conferința pregătitoare de la Bonn, nu am reușit să cădem de acord nici măcar asupra procedurii, așa că nu am ajuns la conținut. La Bangkok lucrurile par să arate mai bine, dar timpul este foarte puțin. Pentru că ne dorim să, fie, să ajungem la un consens. În articolul 3, rezoluția noastră spune că uh, avem anumite îngrijorări. Eu cred că această exprimare poate să fie mai puternică. De fapt, chiar avem temeri că și la Doha s-au aruncat doar vorbe și că nu există substanță în ceea ce privește protecția climei. Despre protocolul de la Kyoto au vorbit și colegii mei dinainte. E nevoie de mai multă integritate pentru acest protocol. Uniunea Europeană, tre, Uniunii Europene trebuie să i fie clar că trebuie neapărat să se discute și cu Polonia și cu alte state, pentru că nu putem să pornim protocolul Kyoto 2 fără să depășim impasul. Va fi greu pentru Rusia și Ucraina, care nu fac parte din Uniunea Europeană, în ceea ce privește această reportare a unităților cantității atribuite. Apoi, Kyoto 2, 5-7 ani pentru Uniunea Europeană, Anul 2020 ar fi unul propice pentru că avem strategia 2020, obiectivele pentru 2020, așa că șapte, acești șapte ani ar merge mână în mână cu strategiile din Uniunea Europeană în ceea ce privește durabilitatea și protecția mediului. Observ că statele cele mai puțin uh, dezvoltate au o altă perioadă temporală și acestea nu pot să aibă exact aceleași țeluri în ceea ce privește reducerea emisiilor. Mie îmi pare rău că între timp Uniunea Europeană acest, a uitat de acest uh, procent de 30 până în 2020. Acesta nu mai apare nici în rezoluția noastră. Le spunem că ar trebui să fie între 25% și 30% reduse emisiile, dar totul a rămas la un nivel abstract. Știm că acum există această reducere de 17,5% în 2012. Așa că Parlamentul ar trebui să fie în stare să pună un obiectiv mai ambițios și în textul nostru. Știm care e povestea, cât de greu merg lucrurile în plen, dar Comisia Envi va avea din nou niște obiective ambițioase. Sunt de acord cu doamna Satu Hasi, dacă nu dăm dovadă de un lider și bun, atunci ne vom pierde pe drum. Trebuie să discutăm concret și despre finanțare. Deocamdată, Deocamdată este foarte neclar și suntem în ceață în ceea ce privește finanțarea. Taxa pe tranzacțiile financiare ar fi un element, taxa pe carbon ar putea să fie un element. Apoi mai există um, comerțul cu certificate de emisii, însă aici trebuie să fie concretizate aspectele pentru că acum există un gol după 2012. Consiliul de Ministri ar trebui să cadă de acord înainte de conferința de la Doha și nu cum s-a întâmplat în Cancun, de exemplu, când toate au fost discutate în timpul conferinței. Nu, trebuie să avem un pachet european înainte de conferință și, bineînțeles, trebuie să vorbim cu aceeași voce. Europa nu poate să meargă acolo cu diferite poziții. Toate statele trebuie să fie disciplinate astfel încât să ajungem la un consens. Tratatul pentru 2050 în ceea ce privește clima trebuie să fie ratificat. Nu există mult, nu mai avem foarte mult timp până în 2015. Există acolo niște puncte și îl văd pe Dan Jorgensen care ne spune că probabil acesta e anul în care vom cel mai devreme putem să primim ceva, însă trebuie să cădem de acord pe aceste puncte până în 2015. O ultimă observație. Qatar a lansat o invitație Nu știu cum s-a prezentat până acum noua președinție, nu am auzit nimic, nu știu unde se situează Qatarul în ceea ce privește protecția mediului, protecția climei. Știm ce se întâmplă în Mexic. Am văzut ce a făcut și Africa de Sud. Așa că probabil ar trebui într-un paragraf să încurajăm următoarea președinție pentru o colaborare foarte bună. <clears throat> Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Gerbrandi, care o înlocuiește pe doamna Leparș în calitate de coraportor. Mulțumesc, doamne președinte. Corin Lepaș, din nefericire, nu a putut veni. Primul lucru la care m-am gândit când am înțeles că vom avea următoarea întâlnire în Qatar a fost că poate este un exemplu al uh, situației cinice în care se află negocierile internaționale în domeniul climei. Pentru că Qatarul e țara care are cele mai mari emisii per capita din lume. Și ăsta e locul unde încercăm să facem progrese în negocierile climatice. Sper că să fie doar o dovadă de cinism și să nu ajungem la lucruri mai rele. Uh, nu vreau să repet ce au spus uh, și ceilalți colegi, dar nu sunt foarte optimist în legătură cu ce se va întâmpla la Doha, în special pentru că negocierile de înlocuirea protocolului de la Kyoto se vor face de fapt în cea mai mare parte după Doha, dar totuși mai avem unele obiective acolo și pentru că Satu Hasi și Joe Lennon au spus deja o serie de lucruri foarte importante, nu să le repet, dar cred că este important nu numai să vorbim despre leadership-ul european la nivel internațional, ci să vedem și ce face Europa însăși la ea acasă și cred că aici putem să fim mai ambițioși decât am fost în ultimii ani. Unul dintre elementele, dintre lucrurile pe care le-am spus deja și le tot spun de câțiva ani, este când o să ne gândim serios la eliminarea subvențiilor pentru poluare. Vorbim de ani, dar în continuare nu este niciun plan de acțiune serios de a le elimina într-un uh, calendar foarte clar. Deci asta ar fi întrebarea mea către comisie. Când o să vedem propuneri concrete din acest punct de vedere? Al doilea și ultimul comentariu este că, sigur, suntem într-o criză economică, dar asta nu înseamnă că trebuie să uh, ne luăm înapoi angajamentele pe care le-am făcut în trecut în legătură cu finanțarea uh, clim, măsurilor climatice. Până acum n-am plătit decât 64% din angajamentele luate în ultimii ani și cu toții știm că Uh, nota de plată nu se facă decât să crească dacă nu acționăm acum. Și întrebarea mea către Comisie, spune, dar și către Consiliu, evident, ce o să facem ca să transformăm în realitate angajamentele pe care le-am avut în trecut? Mulțumim și acum Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt foarte neliniștit din cauza acestei situații, pentru că de fiecare dată când se fac progrese, în legătură cu măsurile și observațiile, totdeauna se înrăutățesc lucrurile. Și vreau să reamintesc o observație, și anume, în acest curs, de, în acest timp vedem ce se întâmplă cu ghețarii uh, din Antarctica, care se topesc foarte repede, de două, trei ori mai repede decât se calculase până acum. Deci, Și asta se știe doar, iată, s-a aflat doar în ultimele zile, deci cred că trebuie să regândim complet situația. Deci, lucruri ca încălzirea climatică, globală generată de gazele cu efect de seră și nu contează de unde sunt ele emise pentru că afectează întregul glob, asemenea lucruri, spuneam, ne arată că există o situație de interdependență a tuturor țărilor din lume. Asta însemnând inclusiv că noi trebuie să criticăm conceptul de su- suveranitate, pentru că dacă suntem interdependenți, atunci nu mai există niciun fel de suveranitate absolută. Iată de ce noi trebuie să încercăm să găsim un acord uh, mai uh, profund, ca să spun așa. Diplomația climatică e foarte bună, dar eu cred că e mai important să înțelegem care e baza care poate să ne scoată din impas. Și cred că trebuie să avem mai multă dreptate, justiție climatică. Să ne amintim că noi încă n-am dat un răspuns politic de un, un răspuns politic declarației de la Bali despre răspunderea comună, dar diferențiată, pentru că așa ceva trebuie noi să facem, pentru că noi ca națiuni dezvoltate suntem responsabili de o importantă parte a gazelor cu efect de seră care deja sunt atmosferă. Deci se așteaptă de la noi să ne asumăm răspunderea uh, față de țările în curs de dezvoltare. Deci, justiție climatică înseamnă să încercăm să înțelegem cum putem noi să distribuim, de exemplu, drepturile de emisii astfel încât țările dezvoltate să fie cele care să suporte o, un volum mai mare din aceste costuri. Tocmai că avem această responsabilitate uh, ca mm, teritoriu care emite multe gaze cu efect de seră. Deci trebuie să încercăm să nu oferim permise de emisii gratuite, cu excepția părții durabile Adică dacă noi trebuie să reducem la cel puțin o cincime concentrarea de dioxid de carbon pentru a putea spera să rămânem sub 2 grade de încălzire, trebuie cel puțin să diminuăm de 5 ori emisiile. Deci acel procent de 20% dacă rămâne și dacă e durabil, trebuie pus la dispoziția tuturor. tuturor din întreaga lume și inclusiv la dispoziția generațiilor viitoare în mod gratuit. Și restul trebuie făcut, trebuie distribuit contra cost. În acest sens spun eu justiție climatică, deoarece în acest mod sunt convins că se exprimă acest drept al persoanelor la un acces egal la, de a avea un acces egal la resursele naturale din care un, unul din aceste drepturi este posibilitatea de a emite gaze cu efect de seră. Deci cred că e necesară o schimbare profundă. Dacă noi dorim ca negocierile să ajungă la bun sfârșit. Eu cred că e prea târziu pentru Doha, dar cel puțin între noi trebuie să înțelegem că nu putem să ne mințim unii pe alții Și doar dacă facem uh, o muncă de, uh, în profunzime pentru justiția climatică, vom putea ajunge la o soluție și dacă nu, ne vom confrunta cu o catastrofă. Mulțumesc! Mulțumesc, Vittorio Proni și acum doamna Corhola. Thank you very much. Mulțumesc! Um, and the Când mă uit la rezoluție și la concluziile de acolo, nu pot evita să mă gândesc că este prea optimistă atunci când uh, se referă la rezultatele conferinței de la Durban în ce privește reducerea emisiilor. Este evident că bazele create la Durban, uh, acordul Kyoto 2 așadar va fi foarte slab, aproape fără sens, dacă ne uităm la rezultate. Care a fost rezultatul la Durban? Avem 27 de țări europene, 10 poluatori ceva mai mici și alte țări cu, care nu au niciun fel de obligații relevante de reducere. Deci o să acoperim cam până în 50% din emisiile globale. Și prin urmare, punctul B, de exemplu, care menționează că baza creată la conferința de la Durban ar trebui să fie folosită pentru viitoarele acțiuni, nu pot fi atât de optimistă când știm că uh, Rusia, Japonia, Canada rămân în afara acestui acord și dacă știm că mari poluatori au ales o altă abordare și că nu se uh, hotărăște stabilirea unor plafoane, ci decarbonizarea economiilor. Deci ei au ales o altă abordare a politicii în domeniul climatului. Și asta mă frustrează în legătură cu spiritul de lider al Uniunii Europene. Obișnuiam să spunem că suntem lideri și că o să fim lideri, că o să luăm inițiativa. Uh, liderul spune urmează-mă. Nu spune urmează-mă, sunt în spatele tău. Uh, și povestea asta cu leadership-ul european ar trebui să fie lăsată la parte pentru că este o prostie. N-am văzut niciun fel de spirit de inițiativă și niciun fel de leadership european în domeniul negocierilor climatice. De ani de zile sistemul nostru nu este eficient, este scump, este lent și nu încurajează reducerea uh, ineficiențelor uh, și a emisiilor uh, ineficiente. Prin urmare, chiar sper că vom avea o schimbare în metodele și în strategiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să reducem acum timpul la două minute pentru că altfel nu ne încadrăm în timp. Are cuvântul domnul Peter Lise. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc și co-raportorilor. Astăzi, în această dimineață, am fost destul de confuz. Da, știu că această chestiune a schimbărilor climatice e una foarte importantă, însă eu cred că nu e corect și nu e bine din punct de vedere politic să mergem într-o direcție sau în cealaltă în ceea ce privește scenariile. Dacă nu reușim să realizăm ceea ce ne-am propus cu politica climatică, nu va fi sfârșitul lumii. Și e, e clar că unele părți din lume nu sunt uh, pregătite să facă ceva, nu doresc să facă ceva. Însă trebuie să ne gândim și la aceste scenarii negative. Pe de altă parte, încă nu e prea târziu, nici anul viitor nu va fi prea târziu, însă totul devine mai scump, mai dramatic. De aceea, cu cât începem mai repede, cu atât putem limita daunele. Din păcate, realitatea e că cei mai săraci sunt cei care vor, supra, vor avea de suferit dacă nu reușim să avem o politică climatică. Vreau să fac referire în mod special la punctul 15, în ceea ce privește poziția noastră, în ceea ce privește traficul aerian și naval. Vreau să întreb Comisia ce rol se poate juca la Doha în ceea ce privește aceste domenii. Există acum o alianță între Uniunea Europeană și celelalte state, așa că probabil ne-am putea folosi de acest fapt. Iolaina ne-a vorbit de aceste 30%, dar din păcate nu ajungem mai departe. Trebuie să învățăm ceva din raportul ICORD. Există acolo niște amendamente în care se vorbește de un prag de 25% pe care ar trebui să-l folosim și să nu mai discutăm despre cele 30% pentru că astfel vom putea face un pas în față. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Primul diagnostic. Europa este responsabilă de producția 12 până la 15% din gazele cu efect de seră. Eh, cei mai mari poluatori nu vor să plătească, vor să semneze declarația comună. Eh, vă reamintesc că totuși am semnat prevedere obligatorii în legătură cu reducerea eh, temperaturii medii cu 2 grade Celsius. Polonia a fost în favoarea unei reduceri a emisiilor cu 20% în Europa și în întreaga lume. Copenhaga uh, a fost considerată deocamdată un succes și nu un eșec, din câte știu eu. Deci președinția poloneză nu poate fi acuzată că n-am reușit să obținem un succes mai mare. Poți sigur să pui orice într-o declarație să o semnezi, dar întrebarea este dacă ceilalți mari poluatori, India, SUA, China, vă vor susține. Uh, Polonia crede că mai întâi trebuie să avem un acord global la nivelul, pe nivelul de 20%, deci cu o reducere de 20% a emisiilor. Cred că este o abordare realistă. Poate mă înșel eu, dar nu cred. Colegii mei știu că uh, dacă ne ducem la 25 sau 30%, este riscul ca aceste emisii să nu fie decât exportate în alte țări, țări care nu vor accepta să semneze propunerile noastre și să le susțină trebuie să înțelegem că nu vom face altceva decât să ne exportăm industria în afara Uniunii Europene și să ne așteptăm apoi la uh, șomaj și mai mare în Europa. Și dați-mi voie să le reamintesc colegilor din uh, Danemarca, care a spus că președinția poloneză a fost atât de rea, că nici Danemarca nu ne-a reprezentat uh, prea bine în zona Schengen, cum a spus președintele Schulz. Și președinția daneză abia ce s-a încheiat în iunie. Mulțumesc, avem și pregătirea COP18 pe ordinea de zi. Vreau să vă spun acest lucru din funcția mea de președinte. Acum mai avem un vorbitor pentru încă două minute. Doamna mulțumesc, domnule președinte, pentru noi, președinția întotdeauna trebuie să aibă un rol important de jucat și Polonia, spun eu, că ar fi putut să-și facă treaba mai bine. La Copenhaga, Uniunea Europeană ar fi trebuit să obțină rezultate mai bune. Ar fi trebuit să se facă mai mult. Conferința a avut loc în Danemarca, iată, țară europeană. Eu sunt suedeză, dar cred că n-a fost o situație egală pentru suedezi și pentru danezi. Uh, Statele Unite au blocat complet situația. Obama nu și-a respectat angajamentele asumate și problema e că noi am intrat în conflict cu o serie întreagă de țări care nu aparțin Uniunii Europene. Deci cu toții ne-am înșelat. Acum întrebarea ar fi cum să curățăm noi grajdurile lui Augias. Noi ne-am redus ambițiile. Și iată rezultatul de la Durban. Practic doar cu asta a rămas, că ne-am redus ambițiile și acum nu mai putem ridica nivelul acestora. Însă trebuie să ne dăm seama ce anume am semnat noi, cu ce, ce obiective ne-am asumat. Și Satu Hasi și alții, pe drept cuvânt, au spus asta, sau uh, domnul Leinen. Urmarea uh, protocolului de la Kyoto trebuie să fie punctul principal pentru noi la uh, următoarea conferință și finanțarea este foarte importantă. Uh, nu uh, trebuie să ne mulțumim să vorbim despre ceea ce vrem să facem, ci despre ceea ce trebuie să facem. Deci, două puncte esențiale, Kyoto și finanțarea. Și, de asemenea, trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru aceste două puncte în discuțiile cu Comisia, dar înainte de Doha, dacă dorim să avem succes. Și am vrea să știm ce are de spus Comisia, ce intenție are față de ceilalți parteneri, cu ce propuneri va veni Că dacă nu, nu vom face decât să vorbim uh, fără spor. Mulțumesc, domnul Uschi, acum, dar maxim două minute. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte mi skutečně vrátit. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Vreau să fac și eu referire la acest punct. Sunt unul dintre semnatari Însă trebuie să recunosc faptul că nu sunt foarte optimist și nu sunt nici foarte mulțumit de felul în care au, s-au desfășurat conferințele climatice. S-a vorbit deja des, despre foaia de parcurs de la Bali. De la Bali cu toții ne-am întors cu impresia, acum totul e clar, mai avem nevoie de două, trei conferințe și ne-am atins scopurile. Bine, dar până la urmă la un acord global nu s-a ajuns. Iar apoi, conferințele care au urmat erau gata-gata să se dărâme, pentru că ne întrebam dacă negocierile vor mai continua sau nu vor mai continua. Noi, în această comisie, ne-am propus să oferim la nivel maxim ceea ce puteam. Am vorbit despre licențele, de certificatele de emisii, de energie regenerabilă, de stocarea carbonului și așa mai departe. Deci noi am făcut foarte multe de pe partea noastră, dar există alți semnatari, de exemplu China, care până acum nu prea au acționat. Aceștia au reușit să-și crească competitivitatea la nivel internațional. Așa că trebuie să spun că noi în Uniunea Europeană, în ceea ce privește diplomația legată de mediu, nu avem instrumentele necesare astfel încât să îi supunem presiuni, astfel încât și asupra altor actori din lume. Mulțumim, spune președintele. Domnul Mețca va lua cuvântul, care este director pentru strategia internațională privind clima de la DG Climă și există și niște, v-au fost adresate și niște întrebări de colegii noștri, vă rog să răspundeți la ele. În primul rând, în ceea ce privește implementarea. În Europa, avem uh, această tendință de a lăuda foarte mult o conferință, fie că a avut foarte mult succes conferința în cauză, fie a fost un eșec total, nu există nimic între și cred că avem nevoie de un nou mod de lucru, mai ales în faza de după. Ce crede Comisia acum? Se pot implementa hotărârile luate. Ce părere aveți despre această conferință? Încă o rugăminte. E ceva aproape obligatoriu. Cred că fiecare președinte a mai cerut asta. Ne dorim să existe o delegație a Parlamentului European. În primul rând, e nevoie de un cadru inter- instituțional Știu câte eforturi, de câte eforturi e nevoie atunci când dorim să ne implicăm. Știu că noi avem statut de observator, nu suntem uh, implicați în negocieri. Nu, le spun colegilor că lucrurile nu stau așa, suntem observatori. Însă, în ceea ce privește implementarea, avem nevoie de colegii noștri aceștia 17 din uh, comisie și mai mulți din Parlament, trebuie să comunicăm Trebuie să comunicăm cu societatea și, bineînțeles, importantă e punerea în aplicare a celor discutate la conferințele climatice. Domnule, aveți cuvântul. Thank you very much and thank you very much for giving me Mulțumesc, domnule președinte, că mi oferiți posibilitatea să spun câteva cuvinte despre pregătirea conferinței de la Doha, runde de la Doha. Cred că toată lumea știe că Doha nu va fi un mare succes. Însă, totuși, mai sunt uh, câteva obiective de realizat pentru a mm, reuși să deblocăm negocierile și trebuie să realizăm mai multe scopuri. În primul rând, să continuăm cu protocolul de la Kyoto și cu cea a doua perioadă de angajament și a, perioada aceasta trebuie să înceapă la 1 ianuarie 2013. Apoi trebuie să încheiem munca la planul de acțiune de la Bali și Trebuie să mai clarificăm acolo niște probleme, cum ar fi noi mecanisme de piață, dar și problema punerii în aplicare. Nu ceea ce face Uniunea Europeană, ci ceea ce au promis toți partenerii, țări cum ar fi China, India, Rusia, SUA, care și-au asumat anumite angajamente conform convenției și trebuie să facem pași înainte, să vedem că ei și pun în aplicare ce au promis. În al treilea rând, platforma de la Durban. Cel mai important aici e să începem uh, să facem un cadru pentru discuții și negocieri pentru următorii trei ani și să avem un consens. E adevărat că la Bonn nu am uh, făcut prea multe, ci ne-am uh, bătut pe or, pentru ordinea de zi, dar discuțiile de la Bangkok au fost constructive. Uh, și deja se uh, prefigurează un plan de acțiune pentru 2013 măcar. În al patrulea rând, nivelul ambiției. Cred că mulți uh, parlamentari s-au referit la asta și adevărat, uh, după Durban, nu, se prea că nu vom realiza obiectivul de 2%, deci trebuie făcute mai multe, dar în același timp toată lumea cred că este de acord că există anumite realități geopolitice uh, Uh, de care trebuie să ținem cont, că nu toată lumea are aceeași ambiție și mai ales să vedem ce se întâmplă în SUA. Nu cred că uh, a, pe perioada conferinței de la Doha va fi exact uh, perioada alegerilor prezidențiale în SUA, deci va fi dificil ca ei să-și asume niște angajamente foarte importante. Dar există părți care încă n-au făcut nimic. E vorba de aproximativ 100 de țări din întreaga lume care nu și-au asumat niciun angajament la Cancun și Copenhaga și noi trebuie să invităm să își asume aceste angajamente și s-a spus aici, Qatar e una din ă, țările care încă nu și-a asumat niciun fel de angajament internațional. Dar sunt și alte țări, ă, nu doar Qatarul. Aș putea vorbi de Malaezia, Thailanda, Vietnam, economii emergente ă, care nu și-au asumat angajamente internaționale Apoi, trebuie să uh, ne gândim la măsuri suplimentare. Uh, de exemplu, eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibil fosil. E o inițiativă G20 și dacă am putea să, să integrăm și mai multe țări în această inițiativă, atunci ne-ar putea, ajut, ne putea ajuta la reducerea inițiativelor, uh, mă scuzați, emisiilor. Mai este o altă inițiativă cu gazul uh, fluorinat, cu carbonul, așa numitul carbon negru, accelerarea luptei împotriva deforestărilor, despăduririlor. Bine, acum nu știu dacă vom reuși să atragem mult mai multe țări uh, să-și asume aceste angajamente, dar uh, măcar câteva sper că reușim. Și apoi, în al cincilea rând, finanțarea. Sigur, s-a spus că există angajamente pentru 2012, dar noi trebuie să spunem clar că avem bani angajați pentru 2012 ca să realizăm 100%, 100 din angajamentele asumate la Copenhaga, dar trebuie să uh, ne gândim și în perspectivă, să vedem ce se va întâmpla în 2013, în 2014. și Parlamentul ne poate ajuta, pentru că dumneavoastră sunteți cei care decideți bugetul Uniunii pentru 2013 și o veți face peste câteva săptămâni. Și dacă ne dați un uh, semnal și pentru finanțarea obiectivelor de mediu, ar fi foarte de ajutor pentru Doha. Bun, aici uh, s-au menționat anumite probleme și uh, S-a vorbit, de exemplu, de uh, surplusul unităților uh, alocate și uh, protocolul de la Kyoto. Sigur, e o problemă și părerile sunt părțite în statele membre uh, și e important pentru integritatea mediului, e o decizie importantă care trebuie luată la Doha. Însă, un lucru aș dori să vă reamintesc și anume că în Uniunea Europeană deja am luat o decizie în 2008 când am adoptat pachetul climă și energie, că aceste surplusuri nu pot fi utilizate de uh, membrii uh, ai Uniunii Europene pentru a-și îndeplini angajamentele. Deci, noi am spus că deja ne-am ocupat de această problemă în contextul uh, strategiei noastre 2000, cu, cu 2020 20%. Apoi, mecanismul de dezvoltare ecologică, curată, care a fost menționat aici. Problema probabil nu reprezintă eligibilitatea sau configurarea acestui mecanism în, în următoarea perioadă, ci că avem un, o, o, un echilibru foarte nesănătos între cerere și ofertă la momentul actual e vorba de o sumă de sub 2 euro, 2 euro pe tonă, eh, pentru că piața e supra, supraîncărcată. Mecanismul a fost eh, de succes, însă problema e cu cererea. Eh, atunci noi trebuie să încercăm să reglăm acest echilibru între cerere și ofertă și aș spune că, din punct de vedere al Comisiei, încercăm să rezolvăm această problemă, uh, mai ales cu sistemul ETS. Deci e o decizie care poate fi luată aici la Parlament, dar și la Consiliu în uh, următoarea perioadă pentru a regla acest echilibru. Apoi s-a mai vorbit aici de diplomația climatică. Sigur, e foarte importantă în mod normal, în a doua jumătate a fiecărui an uh, intră în joc diplomația, mai ales dacă ne gândim că nu s-au prea făcut progrese în acest an cu pregătirile pentru conferința de la Doha. Săptămâna viitoare va, se va desfășura o întâlnire în New York a reprezentanților principalelor economii. Noi ne vom întâlni și cu țările ODC în, la jumătatea lunii octombrie. Vom avea o, pregăt- o reuniune pregătitoare în Seul deci, iată, se întâmplă totuși uh, ceva și acum uh, aș spune că și președinția Qatarului uh, ar trebui să fie mai activă și cred că trebuie să spunem acest lucru, să vorbim cu prietenii noștri din Qatar. Apoi, Uh, Serviciul de Acțiune Externă e implicat în această diplomație climatică. Noi uh, colaborăm cu colegii noștri de la uh, Serviciul de Acțiune Externă și vom utiliza rețeaua delegațiilor UE din întreaga lume și mai ales după Consiliul de Mediu, pentru că acolo se va lua o hotărâre în legătură cu mandatul de la negocieri, trebuie spus clar partenerilor noștri ce anume dorim să realizăm noi la Doha și ce scopuri avem. Și în final mă voi mai referi la o chestiune care e recurentă întotdeauna când se vorbește despre o pregătire a unei conferințe și anume implicarea Parlamentului European. Eu personal și din partea Comisiei vă spune că noi vom continua să implicăm Parlamentul European în uh, delegațiile UE și dumneavoastră uh, veți fi informați zilnic Eh, comisia și Colegiul Comisarilor vă vor eh, informa zilnic. Noi știm că există probleme instituționale cu Consiliul, dar cred că pot din nou să vă, asigurez, să vă asigur, mă scuzați, că din partea Comisiei, eh, cât privește Comisia, noi vom face toate eforturile posibile să vă informăm despre negocieri. Apoi, asta aveți un rol și în, în implementare, când va începe a doua perioadă uh, a angajamentelor și ratificarea protocolului de la Kyoto. Există o propunere care va trebui făcută Parlamentului European și Consiliul European în această privință. Deci veți avea un rol important de jucat. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim pentru răspunsurile la întrebări. Jucați ca de obicei un rol foarte important și sperăm că și la Doha vom reuși să jucăm un rol important. Iar la data 26 septembrie trebuie depuse amendamentele. Apoi vom vota la data de 6 noiembrie în comisie, iar în plen vom vota în luna noiembrie 2012. Trebuie să mai discutăm și despre întrebarea orală către Consiliu și Comisie și pe acestea trebuie votat. Cine e de acord să ridice mâna? Bun, unanimitate. Am primit câteva întrebări legate de ce fel de televiziuni sunt prezente în sală. Da, am spus și la început, dar nu era sala plină, Euro by Satellite, Arte și televiziun, o televiziune poloneză, televiziunea 24, sunt aici. Cred că puteți să luați sunetul și de pe internet, pentru că și pe internet este uh, prezent, este transmisă reuniunea noastră. Apoi a existat o întrebare legată de subvenții, va fi un eveniment legat de subvenții la care toată lumea este invitată. Trecem acum, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul Gardini și îi dau cuvântul doamnei raportor. Signor Presidente, sarò davvero breve, visto che non è rimasto... Mulțumesc, eh, foarte succint, pentru că n-a prea rămas mult timp pentru a discuta acest punct important de pe ordinea de zi. Deci nu voi intra în detalii, ci doresc doar să reamintesc colegilor că ne aflăm în fața unei activități la, și unui subiect la care cetățenii europeni țin foarte mult. Din punctul meu de vedere, documentul prezentat de comisie e un foarte bun punct de plecare. De ce comisia a ținut cont de preocupările statelor membre deși cred că la Consiliu situația nu e exact la fel. Ne-au venit acolo niște, de acolo niște semnale mai negative. Dar trebuie să spun că am conlucrat foarte bine cu președinția daneză, cu noua președinție cipriotă, cu Comisia și cred că toți facem o treabă foarte bună. Acum trebuie ca și Parlamentul, mă rog, conform tradiției uh, foarte pozitive, să se exprime cu hotărâre și curaj ca să facem un pas înainte și să avem și o dezbatere care să clarifice lucrurile pentru a uh, rezolva punctele care încă au mai rămas în suspens și care pot uh, preocupa unele state membre. Deci, spuneam că nu doresc să intru acum în detalii pentru că ați avut la dispoziție proiectul de uh, rezoluție și de acolo se vede clar care e poziția mea. Noi sigur că avem nevoie de un instrument eficient și flexibil care să poată uh, constitui o reacție rapidă la catastrofele naturale, lucru care se leagă de schimbările climatice și am auzit adineaori că situația e îngrijorătoare Așa, și mă refer atât la catastrofele naturale cât și la cele cauzate de activitatea umană. Repet, statisticile au demonstrat că europenii cer mai multă Europa pentru a putea să reacționăm în fața acestor dezastre. Eu asigur colegii că această uh, situație trebuie să fie Uh, conjugată cu subsidiaritatea și că principala responsabilitate este la sistem, uh, la nivel, mă scuzați, național și regional, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de o mai bună coordonare și o mai mare capacitate de a exploata cât mai bine resursele, punându-le în comun. Și în ultimii 10 ani s-au făcut multe și Comisia a făcut multe și statele membre în legătură cu protecția civilă, cooperarea, coordonarea între state. Uh, S-a îmbunătățit foarte mult situația în acest sens în ultimii ani. S-au făcut și anumite proiecte pilot care respectă regulile punerii în aplicare a protecției civile și au funcționat foarte bine. Așadar, consider că important acum este ca și, la, și Parlamentul să joace rolul concret și decisiv și noi toți împreună să răspundem la apelul cetățenilor. Mă opresc aici uh, pentru ca și colegii să poată lua cuvântul și sigur că vă stau la dispoziție și ulterior cu alte întâlniri, chiar bilaterale, dacă va fi nevoie. Mulțumesc! pünktlich um, 10.30 äh, um um Uhr mit der Abstimmung. Vom începe la 10.30 cu votul, pentru că avem un adevărat maraton de voturi. Și de aceea rog pe colegii care doresc să ia cuvântul, pe care îi citesc acum. Edith Estrella, Rebecca Taylor, Dan Satuhasi, die Kollege Matthias, Anna Rosbach, Oreste Rossi und dann die Kollegin Sommer Bun. Aceștia sunt colegii care vor lua cuvântul. Întâi raportorii din umbră și apoi ur... mai avem încă doi vorbitori. Am uitat pe cineva de pe listă, da, domnul Schnellhardt. Toți ceilalți se află pe listă, bun. Atunci, timpul de vorbire, un minut și jumătate. Sau dacă e de acord doamna raportor, vom mai putea organiza o altă dezbatere și acolo vom avea mai mult timp la dispoziție. Dar acum un minut și jumătate are fiecare. Obrigada, Presidente. Também tentarei ser breve. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succintă. Grupul meu salută propunerea Comisiei, în special dacă ne aducem aminte cum uh, numărul de dezastre crește în lume și pagubele sunt din ce în ce mai mari în ce privește pagubele materiale, dar și pierderea de vieți omenești. Așa. Așadar, cred că este important să dezvoltăm politici de prevenție și să îmbunătățim mecanismul de reacție de urgență pentru a ajuta statele membre să-și integreze reacțiile cu cele ale Uniunii. Aceste uh, lucruri sunt foarte importante din câte consideră grupul meu. Dați-mi voie să spun ceva despre proiectul pilot de stabilire, de crearea unui, unei flote de avioane care să lupte cu focurile de pădure focurile de pădure sunt fenomene care afectează țări mai ales din sudul Europei și înrăutățesc condițiile climatice și e dificil uneori pentru statele membre să uh, lupte singure, de aceea o flotă adițională susținută de Uniunea Europeană e un lucru complet uh, justificat. Mecanismul de uh, protecție trebuie să fie creat și trebuie să înțelegem că un dezastru de mari dimensiuni poate foarte repede să copleșească capacitățile de reacție ale unui singur stat membru. Ar fi dificil ca acel stat să rezolve dezastru singur. Dați-mi voie să închei spunând că e păcat că există o minoritate blocantă în Consiliu și credem că propunerea Comisiei respectă uh, principiul subsidiarității. Aceste state din minoritatea blocantă consideră că nu este așa, însă o protecție, o politică de protecție civilă în Europa uh, este un lucru bun pentru că va îmbunătăți uh, cooperarea statelor membre și e foarte importantă din ce considerăm noi. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Hasi. Mulțumesc raportorului pentru uh, activitatea sa și sunt de acord cu ideea că e foarte important. Eu vin dintr-o regiune uh, care este afectată de inundații foarte des, deci e foarte important pentru noi acest subiect. E clar că legislația va fi examinată de Consiliu și cred că unele dintre amendamentele raportorilor uh, vor face ca legislația să fie mai funcțională, cum ar fi azardul moral sau crearea unor noi mecanisme. De asemenea, aș mai susține sugestia doamnei Gardini în articolul 5, referință legată de comparabilitate când vine vorba de planningul uh, riscului, managementului de risc și salut uh, pași care s-ar lua către crearea unor standarde minime. Există câteva zone în care aș vrea să văd îmbunătățiri și un, mai sunt și lucruri, chestiuni unde uh, trebuie să rămânem flexibili și tot să se facă pe bază voluntară. Dar comisia trebuie să dea niște explicații, trebuie să dea motive, uh, pentru că cred că în multe cazuri există motive foarte clare și uh, nu înțeleg de ce nu s-ar oferi aceste motive. Cred că capacitatea europeană de reacție ar fi și mai puternică, așa? Și apoi prevederile financiare. Aș vrea să văd uh, că procentele date uh, operațiunilor externe ale Uniunii Europene reflectă propunerea Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum satul Hasi. Nu? Ana Rosbach. Un minut 30. Tak, formand. Øh, SR-gruppen støtter forslaget over ordner, den overordnede idé om en integreret riskmanagement, der... Er- mulțumesc, domnule președinte. Uh, propunerile uh, vizează integrarea uh, gestiunii riscului pe baze analitice. Sigur, trebuie să prevaleze subsidiaritatea în această propunere, dar noi acceptăm amendamentele raportoare care subliniază responsabilitatea primară a protecției civile a Uniunii Europene, care uh, trebuie să aparțină totuși statelor membre și nu Uniunii Europene. Uniunea Europeană folosește articolul 196 uh, din tratat care prevede o protecție civilă, de fapt posibilitatea de a susține acțiunea statelor membre și uh, considerăm că anumite propuneri trebuie să implice exigențe obligatorii pentru statele membre, uh, conform articolului 196 din tratat statele membre trebuie să aibă o planificare partajată cu Comisia Gestiunii Riscurilor, de asemenea activității de identificare prealabilă a experților care pot fi puși la dispoziție într-un termen foarte scurt în caz de pericol și, de asemenea, conform articolului 9, crearea unei capacități de reacție de urgență. Noi suntem un pic sceptici față de această abordare. Sigur, poate că e necesar să avem un ajutor colectiv în Uniunea Europeană. Sunt de acord, dar în circunstanțe clare și bine definite și credem că aceste active nu pot avea efecte bugetare și nu pot fi împiedicate statele membre să coopereze direct unele cu altele. Grupul nostru estimează că această putere care este dată Comisiei pare să fie o intervenție în afacerile statelor uh, uh, membre, când și autoritățile locale și regionale pot uh, interveni. O să depunem o serie de amendamente care vor ține cont de aceste preocupări. Mulțumesc, dragi colegi, vă reamintesc că la 10.30 începem votul și să aibă toată lumea cartela de vot. Vă spun din nou acest lucru, nu uitați să vă luați cartelele de vot, deci mai avem încă 10, mai aveți încă 10 minute să încercați să vi le găsiți dacă nu le aveți. Doamna Zomer, 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc doamnei raportor. Responsabilitatea în ceea ce privește catastrofele se află la nivelul statelor membre. Uniunea Europeană trebuie să sprijine cooperarea și să le ofere posibilitatea statelor membre să facă față situațiilor prin acordarea de sprijin. Tot de responsabilitatea statelor membre e să aibă capacitățile necesare pentru a răspunde acestor situații. Eu cred că toate acestea țin de statele membre, convingerea mea. Există două exemple de care nu a ținut cont doamna Gardini la articolul 6 în ceea ce privește planurile de gestionare a riscurilor. Trebuie să existe un fel de posibilitate de a compara asemenea me- mecanisme din statele membre, dar ar fi bine, însă nu trebuie să existe niciun fel de armonizare. și apoi obiectivele în ceea ce privește capacitatea și acestea ar trebui să fie coordonate. Apoi la 11 când o resursă o are un stat membru, aceasta nu mai stă la dispoziție benevol, ci statul membru e obligat să pună la dispoziție acea resursă. Însă eu cred că și acest fapt trebuie să rămână la latitudinea statului membru dacă dorește să își pună la dispoziție resursele într-o situație de catastrofă sau nu. Nu cred că ar trebui să existe constrângeri în acest sens. Apoi, statul care cere ajutor, și acest lucru trebuie să fie clar, el e cel care decide cine intră în acțiune. Nici aici nu trebuie să uh, existe o armonizare la nivel european sau o intervenție din partea Comisiei. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum are... Felicit la raporteur de son travail. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe raportoare pentru uh, munca sa uh, excelentă. Cred că nu trebuie să avem reflexe naționale, naționaliste aici. Cred că e vorba de un raport care să ne ducă spre construcția unei națiuni europene Uh, am două comentarii. În primul rând, unul tehnic. Cred că ar trebui să profităm de acest raport pentru a arăta că capacitatea Uniunii Europene se poate baza și peste, pe regiunile ultraperiferice. Dar, dincolo de asta, nu e o afacere tehnică, nu e o chestiune tehnică, e o chestiune politică. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem niște țări care ne-am angajat într-o aventură comună. Și asta e scopul, să dăm europenilor uh, o mândrie colectivă, să facem mari lucruri împreună, să fim mândri că aparținem unui grup, și anume poporul european. De aceea vreau să reamintesc, doamne Cardini, că protecția civilă europeană trebuie subliniată și trebuie uh, dusă la nivel european. Mulțumesc, domnul Zeber are cuvântul. Și eu țin să îi mulțumesc doamnei raportor, cred că a făcut un raport echilibrat. Da, e foarte clar, competențele trebuie să rămână la nivelul statelor membru, însă eu cred că cu toți avem o responsabilitate la nivel european, astfel încât să ne asigurăm că avem sisteme de urgență corespunzătoare. Cetățenii așteaptă acest lucru din partea noastră și avem nevoie de o Europa conectată astfel, pentru că dacă nu, când o, un stat membru se confruntă cu o catastrofă, trebuie ca toți să ne implicăm. Și e clar că avem nevoie de o coordonare la nivel european și de asemenea trebuie să ne folosim de modele de sisteme care funcționează în alte state membre. Pe, în orice fel de sondaj, protecția în cazul catastrofelor se află foarte sus pe listă în ceea ce îi privește pe cetățeni. De aceea trebuie să cerem statelor membre mai multă cooperare și mai multă coordonare. Cred că raportul merge pe calea potrivită. Mulțumim, spune domnule președinte, domnul Schnellhard are cuvântul. Un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, vă mulțumesc și și eu Vreau să-i felic, să o felicit pe doamna raportor, este un raport foarte bun. Însă țin să vă reamintesc că de 10-15 ani vorbim despre acțiuni comune în cazul catastrofelor în Europa. Și dacă mă gândesc bine, nu, s-a, nu s-au întâmplat foarte multe, da, avem un text, am formulat niște obiective, însă în ceea ce privește acțiunile comune, acestea nu există. Totul se întâmplă la nivel bilateral între statele membre. Comisia încearcă și aici să ofere un cadru, eu cred că e bine. E clar că nimeni nu contestă faptul că protecția în caz de catastrofă se află la nivel de state membre, însă e nevoie și de acțiuni voluntare. Dacă prin intermediul Comisiei reușim să avem o coordonare în caz de catastrofă, atunci da, avem deja o bună posibilitate astfel încât statele membre să își pună la dispoziție și să își mobilizeze resursele. O, un al doilea subiect, finanțarea. Se zice că cofinanțarea poate să fie până la 70%, câteodată 100%. Și atunci un uh, țar care cere ajutor nu poate să ceară 100% fondurile, trebuie să fie clar ce fel de acțiuni sunt finanțate și pot să fie finanțate. Putem porni de la premisa că atunci când un stat încearcă să se coordoneze cu celelalte, crește foarte mult și povara administrativă. Foarte pe scurt are cuvântul doamna raportor, spune președintele, iar apoi vom trece la vot. Îi rog pe toți colegii să verifice din nou dacă au sau nu cartela de vot. Doamnă Gardini, aveți cuvântul. Presidente, mi spiace che non abbiamo potuto... Mulțumesc din nou, domnule președinte. Îmi pare rău că n-am putut intra în detalii în această discuție, pentru că e o temă importantă. Dar, oricum, în mod informal vom continua activitatea, după cum am făcut și în ultimele luni, ca să respectăm și calendarul. Pentru că dacă nu vom face așa, va trebui să amânăm totul, dar uh, vom reuși să respectăm uh, calendarul și cred că toate sugestiile făcute aici de către colegi au fost făcute în scopul de a continua să clarificăm lucrurile, să intrăm în detaliu și vom continua să facem în spiritul propunerii comisiei. Eh, ar fi poate un lucru eh, la care nu s-a gândit nimeni. E vorba de status quo și trebuie să ieșim din această situație, pentru că dacă am rămâne, situația de status quo ar fi uh, preocupant, mai ales că ne așteaptă noi provocări. Deci mulțumesc tuturor și vom continua munca. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă raportor! Termenul pentru depunerea amendamentelor îl avem pe la, la 2 octombrie, ora 12 și apoi o dezbatere în 5 și 6 în ceea ce privește amendamentele în Comisia Envi în noiembrie, iar la data de 28-29 noiembrie vom vota în Comisie. În plen va ajunge raportul în ianuarie 2013 la sesiunea de vot. Și cu asta închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem direct la votare. Și din nou vreau să zic ordinea în care vom vota pentru toți colegii. Avem punctul 6, apoi avem raportul uh, Palechis, apoi Sonic, apoi raportul Kadenbach, Jorgensen, Matias și Haug, descărcările de gestiune. Toată lumea e de acord? Bun. Acesta e felul în care vom vota și vom începe acum cu raportul colegului Palechis, care se află în sală. Bun, trecem atunci la vot. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul electronic la 64. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 32 împ 23 împotrivă. Se adoptă. Trecem la 14. Pentru, împotrivă, Trecem la amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bun, mergem mai departe cu amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. Cine e pentru amendamentul 16? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi trecem la două amendamente identice. Avem 89 și 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 caduc. Bun, verificăm, verificăm la 21, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 25 împotrivă, se adoptă și atunci 90 devine caduc. Trecem la 91 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic la 91. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 25 împotrivă, se adoptă 22. Da, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 23 pentru, împotrivă, Abțineri nu e clar. Verificăm electronic la 23. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. De la SND există doi membri în plus și avem două voturi în plus, așa că rog două persoane să-și scoată cartela de vot. Bun, încă o dată. Votăm la 23. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 25 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem la 24. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm la 26. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 31 pentru 27 împotrivă. Trecem acum la 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. 95. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97. Un vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99. În, un vot pe părți, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm acum 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 devine caduc. Trecem la 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Do 32 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 120. Nu, l-am votat. Trecem la 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 121 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 i adăugat, da, 124 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 124. Vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la 36. Pentru, împotrivă, mai întreb încă o dată, până văd destule mâini. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru, împotrivă, abțineri, Interesant ce se întâmplă, așa că trebuie să verificăm electronic. 131, verificare electronică. A votat toată lumea? pp ul are un vot în plus. Un membru al PP trebuie să își scoată cartela de vot. S-a închis votul, 29 pentru, 33 împotrivă, se respinge. Și trecem atunci la amendamentul consolidat 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul consolidat 7. S-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 28 împotrivă. Veți încredere în președintele dumneavoastră. Bun, trecem la 137 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. 137. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 34 împotrivă, se respinge, 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul consolidat 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 și 147 împreună. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament consolidat 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 151 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 152 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 153 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul consolidat numărul 10 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 împreună cu 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 48 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Votăm electronic. La 48 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 59 de voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. Data viitoare să semnalizați. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180, 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm, pentru că nu e evident. Verificăm la 188. A votat toată lumea? S-a închis votul? Nu. PP-ul are un vot în plus. Bun. Acum s-a închis votul. 38 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193, nu facem o verificare, la 192 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 33 împotrivă. Se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180, 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, sărim acum la 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 205 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 50 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 206 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 207 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic, rezultatul nu e clar, la 207. A votat toată lumea, PP-ul are un vot în plus. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 29 împotrivă. Bun. Și Trecem la 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Nu verificăm, verificăm la 216. A votat toată lumea? S-a închis votul. PP-ul are din nou un vot în plus. Bun, trebuie să o luăm de la început. S-a deschis votul. Am deschis din nou votul la amendamentul 216. Votăm electronic. A votat toată lumea? Văd că încă nu. Mai lipsesc 5. 5 nu doresc să voteze. Bun, votul s-a închis. 31 pentru, 32 împotrivă, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220-222 identice. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 221 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la anexe. 223 pentru?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 împotrivă, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 233 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 236 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 260 pentru, împotrivă, abțineri a, împotrivă se respinge. Nu votăm acum două împreună la 72 se adoptă. 239 împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 acoperit, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă,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 se adoptă. 73. Nu. Îmi cer scuze. Compromisul 13, prima dată, bineînțeles. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se... Nu, încă o dată. Ca să nu existe nicio neînțelegere, votăm încă o dată 78. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și ajungem la votul final, care e întotdeauna electronic. S-a deschis votul. Au votat toți colegii. PP-ul are un vot în plus. Așa că un coleg e rugat să scoate cartela de vot. Bine. Acum s-a închis votul. 55 de voturi pentru, 10 împotrivă, nicio abținere. Îl felicităm pe domnul raportor pentru raport. Și trecem acum la punctul 8. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den... E, trecem la votul pe raportul Sonic, impactul de mediu a, asupra mediului activităților de extracție a gazelor de șist. Are cuvântul domnul Sonic, pentru că s-a încheiat în ultimul moment lista de vot. S-a efectuat o modificare. Domnul Sonic, da. Uh, către colegii mei de la PPE, vreau să spun că există niște modificări pe lista de vot și uh, i-aș ruga să voteze conform instrucțiunilor mele, vă rog. Mulțumesc și acum trecem la vot. Bun, 46, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Acum amendamentul consolidat 4. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem direct la uh, 54. Uh, Cine este pentru, Împotrivă? Abțineri? Nu e clar, verificăm prin vot electronic. 54 am deschis vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul electronic avem 30 pentru, 36 împotrivă. Deci uh, se respinge. Bun, ajungem la compromisul 5. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum compromisul 6. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine pentru? Împotriva. verificăm la, 50, eh, la 65, 65 verificăm vot electronic. Am deschis 65. Am deschis votul electronic, a votat toată lumea. Am închis eh, votul. PP, vă rog, din nou, la PP există un coleg în plus și la socialiști la fel. Da, în continuare un coleg în plus la PP. Bun. Și acum uh, putem să închidem votul și avem 40 pentru, 25 împotriva, deci se adoptă. Și acum trecem la 66. cine pentru? Împotrivă. Bun, verificăm 66. A votat toată lumea. Am închis votul electronic. Avem 32 de voturi pentru, 27 împotrivă și 6 abțineri, deci se adoptă. Acum 67. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum 72. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 73. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 7. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compro... Bun, da, se cere verificarea la 80. Bine, verificăm electronic, am deschis votul. A votat toată lumea. Bun. Așa se pare. Am închis votul. Avem 39 pentru, 27 împotrivă. Nici obținere, deci se adoptă. Compromisul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 86. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Bun, verificăm 90 dacă doriți. Cred că e aceeași majoritate. În fine, am deschis votul, a votat toată lumea. Deci verificăm 90. Am închis votul. 33 pentru, 31 împotriva. Deci se adoptă. 91 pentru. 91. Bun. Împotriva, abțineri, se adoptă. 92 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, da, cred că a, fost, a trecut totuși, deci se adoptă. Bun. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 105 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 107. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 115. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Felicitări, mulțumesc. 116. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, verificăm, verificăm 116 cu vot electronic. 116, am deschis votul. Haben alle Kollegen abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Și avem 32 de voturi pentru 35 împotrivă, deci se respinge. Bun, ajungem la Da. Deci a fost 32 la 35 așadar. A fost respins. 116 a fost respins. Acum ajungem la compromisul 11. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A trecut cu greu, dar a trecut. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotriva, abțineri. Nu e clar aici, verificăm. 136 cu vot electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Deci 17 pentru 49 împotrivă. Deci iată, se respinge. 137. Uh, Acum cine uh, pentru împotriva? Abțineri se respinge. 138 pentru împotriva. Abțineri se respinge. 139 pentru împotrivă abțineri se respinge. 140 nu, doriți să verificăm 139. Bine. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea. Am închis votul și avem 34 pentru și 32 de voturi împotrivă și o abținere. Deci se adoptă. 139 se adoptă. Ajungem la 140. Cine pentru? Împotriva? abțineri, se respinge, dar se cere verificarea la 140. A votat toată lumea. Bun, am închis votul. Avem egalitate 33 pentru, 33 împotrivă și o abținere. Deci se respinge. Bun, 140 și 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142. Cine pentru? 142. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 143. Pentru. Împotrivă abțineri, nu e clar și verificăm cu vot electronic. Am deschis votul electronic la 143. A votat toată lumea, am închis votul. Avem 34 pentru și 32 de voturi împotrivă. Deci se uh, adoptă. 144 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Bun. Uh, se adoptă acum 145 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 nu, 146. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 148. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155. Nu, verificăm 154 cu vot electronic. A votat toată lumea 154. Am închis votul. Și avem 29 pentru 34 împotrivă 3 abțineri. Deci se respinge. Bun, ziceam 155. Acum cine este pentru? împotriva abțineri se respinge. 156 pentru, împotriva abțineri se uh, adoptă. 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 cade, 163. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 164, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 165, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 100... S-a cerut verificarea la 165. A votat toată lumea, S-a închis votul, deci am 41 pentru, 26 împotrivă, dar n-am putut să văd bine. Deci se uh, adoptă. 165 se adoptă. Bun, 166 pentru. Da. Pentru uh, abțineri se uh, adoptă. Și acum avem uh, cita, uh, cita, citările. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu, verificăm cu vot electronic. Deci amendamentul 1 cu vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul și avem 32 de voturi pentru și 33 împotrivă. Deci se respinge. Acum 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Bun, n-am putut să văd bine, deci verificăm cu vot electronic la 2. A votat toată lumea. Am închis votul. Ai 33 pentru, 31 împotrivă și o abținere, deci se adoptă. Ajungem la numărul 3. Cine-i pentru? Împotriva. Ah, bun, verificăm uh, electronic numărul 3. A votat toată lumea. Am uh, închis votul. 35 pentru, 31 împotrivă. Se adoptă. Bun. Acum, numărul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la uh, uh, considerente și compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la 13. Cine pentru? Împotriva abțineri verificăm 13 cu vot electronic. Am închis votul. Da, avem da, 16 pentru și 49 împotrivă. Domnul Schlitter mi-a spus că a fost foarte clar. Da, vă rog să ridicați mâinile ca să vă pot și eu vedea de aici. Bun, deci se respinge. Bun, 14 acum. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15 pentru? Verificăm 14 cu vot electronic. A votat toată lumea, am închis votul 31 pentru și 33 împotrivă. Două abțineri, deci se respinge. 15 acum, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri, verificăm cu vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. Și 33 pentru, 32 de voturi împotrivă, deci se adoptă. 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm cu vot electronic. 17. A votat toată lumea. Am închis votul. 33 pentru, 33 împotriva. Deci se respinge. Amendamentul consolidat 2. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se uh, adoptă. Ajungem la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 24. Ă, Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar și verificăm cu votul electronic la 24. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Ai 31 pentru 34 împotriva obținere, deci se respinge. 25. Kramer. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotriva. Abțineri. Da, verificăm cu vot electronic ca să fim siguri. Am închis votul. Avem 15 pentru și 50 împotrivă și abținere. Rog colegii să ridice mâinile, că eu de aici nu-i văd ca să uh, lucrăm mai repede. Bun, 27, deci uh, 26 uh, a fost respins, 27 cine este pentru, împotrivă, abțineri. Da, nici aici nu mi-e clar, verificăm electronic la 27. A votat toată lumea. Am închis votul. Are 35 deci pentru, 29 împotrivă și abținere, deci se adoptă. 30. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. De 31 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, Împotrivă abțineri. se adoptă. Și acum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 Uh, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 jurii. Pentru, împotrivă. Pentru. Și <laughs> președintele își cere scuze. Da, probabil mai trebuie mai multă cafea. Bun, încă o dată, amendamentul 1 de la jurii. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, jurii. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la șapte, Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la votul final. Vot electronic. Vă rog. Da, deci e raport din proprie inițiativă, vot electronic, vă rog uh, să votați, am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Șaizeci trei pentru, unul împotrivă. Și avem și o abținere. Felicitări uh, raportorului. Jetzt kommen wir zum Punkt 17. Bun, trecem acum la punctul 17, raportul Kadenbach. Și începem chiar acum, ca să nu mai pierdem timp. Amendamentul 97, 98, 104, 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic la 100. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 101. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 107 pentru. Împreu, împotrivă abțineri se adoptă. 111 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 11. Al raportorului pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 112 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, <coughs> Abțineri nu e clar, votăm electronic la 115. A votat toată lumea. S-a închis votul. 34 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 116 pentru. Împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm la 116. A votat toată lumea. S-a închis votul. 116 este respins. Avem 20 de voturi pentru, 37 împotrivă. Trecem la 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru împotrivă, doar cinci colegi au participat la vot. Mai încercăm o dată să votăm la 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 121 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că verificăm la 121, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 31 împotrivă. Se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 a fost retras, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 devine caduc și atunci trecem la 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă. O 128. Verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri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 nu, verificăm la 25, verificare electronică, s-a deschis votul, a votat toată lumea. La 25 mai lipsesc patru colegi, s-a închis votul, 32 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Trecem la 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri. 133 verificare electronică. A votat toată lumea? S-a închis votul. 46 pentru, 11 împotrivă. Așa că 133 se adoptă. Trecem la 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 27. A votat toată lumea? S-a închis votul. 44 pentru, 13 împotrivă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm la 30. A votat toată lumea, s-a închis votul, 51 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Și când, nu sunteți de, când cei care votează cu nu sunt mai activi. Se adoptă atunci. Trecem la 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Dar verificăm. Verificăm încă o dată la 137. A votat toată lumea? 137. S-a închis votul. 34 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 31. El raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 36 a fost retras, 37 cu amendament oral din partea raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140 retras, 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Nu. Verificăm la 38 vot electronic. A votat toată lumea. 38 electronic. S-a închis votul. 33 pentru, 24 împotrivă, o abținere se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, abțineri, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 nu, 147. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 146. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 și 148 sunt identice pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm la 149. A votat toată lumea, 149 vot electronic, s-a închis votul. 31 de voturi pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Însă verificăm. Vot electronic la 46. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 pentru, 32 împotrivă, se respinge. 100 51 pentru. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Nu, verificăm la 151. A votat toată lumea? Mai lipsesc 2-3 colegi, s-a închis votul. 32 de voturi pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 156 în două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 și 162 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 161 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165. Verificăm la 165 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Clar e adoptat cu 40 de voturi pentru, 19 împotrivă. 165 pentru, împotrivă. Verificăm la 165 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, 28 împotrivă, se respinge. 166 166 în două părți. 166 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 167 devine caduc. Și trecem la 168, 169, 170 în bloc, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 171 retras, 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 172 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 173 nu verificăm electronic la 172. A votat toată lumea, s-a închis votul, 21 de voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 175, doar a doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu verificăm. S-a cerut o verificare? Bun, verificăm la 176, vot electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis. 31 de voturi pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 179 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 180 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 184 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 nu. Verificăm la 56 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 28 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Și trecem la 185 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru. Nu se fa facem verificare electronică la 185. A votat toată lumea? Mai lipsesc 3 colegi. 2. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 33 împotrivă se respinge. 57 al raportorului pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu verificăm la 188. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 retras, 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, 192. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 60, 193. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu verificăm. Verificare electronică la 194. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 17 pentru, 44 împotrivă. Clar se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi votăm în bloc 9, 66, tot ce vedeți pe lista de vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum 209. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 72, 214, identice, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 213 pentru, împotriva abțineri se respinge. 215 pentru, nu verificăm la 213. A votat toată lumea. 213. Vot electronic. S și D au un vot în plus. Bun, s-a închis votul. 38 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă 215 pentru, împotriva abțineri se adoptă 216 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 217 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 218 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 219 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 220 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 221 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 222 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 223 pentru, Împotriva abțineri se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Rezultatul nu e clar. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru 32 împotrivă se respinge. 224 pentru, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri nu e clar, așa că votăm electronic la 226. A votat toată lumea? S-a închis votul. 13 pentru, 46 împotrivă. Roșii au, roșii au majoritatea. Se respinge. Trecem la 75. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Votăm la 75. Votăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 31 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună cu 84. Trecem la 83 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic la 83. A votat toată lumea? 83. Vot electronic. S-a închis votul. 33 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 91. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 92. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la 96 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 8 Trecem acum la votul final asupra avizului. Din nou vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 30 de voturi pentru, 11 împotrivă, 18 abțineri. Și cu asta raportul a fost adoptat. Îi dorim felicitări raportoarei doamna Karnbach. Trecem acum la raportul Jorgensen, amendamentul 65. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul consolidat 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Devin că aduce mai multe amendamente și ajungem la amendamentul 89. Saturasi cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul consolidat 2. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. Trecem la 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93. Nu verificăm, verificăm la 22. Vot electronic. A votat toată lumea? La 22. S-a închis votul. 24 pentru, 37 împotrivă. Se respinge. 93 pentru, abțineri. Se respinge. 94. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendament consolidat 3, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament consolidat 3, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și apoi din nou devin caduce foarte multe și trecem la amendamentul 108 Rica Manor pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi trecem la amendamentul consolidat 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul consolidat 6, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 2, pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem acum la 7, consolidat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi continuăm cu 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 148 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 35, nu, 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem un vot în bloc de la 36 până la 61. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar? Așa că votăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins acest bloc. Trecem la 44. Cine e pentru? Nu, la 150. Votăm la 150 pentru, împotrivă, electronic. Cred că e respins, dar verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. Acum în bloc 151, 153, 154, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, așa că votăm electronic la 40. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, 28 de voturi pentru, 31 împotrivă, o abținere, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 3 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cincizeci și trei pentru împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, se respinge. Nu verificăm la 58 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Trecem la 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11. Nu, verificăm, verificăm la 59, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 29 de voturi pentru, 30 împotrivă, o abținere și astfel se respinge. Trecem la 11. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 devine caduc și ajungem astfel la votul final, vot electronic. A votat toată lumea.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pe două părți, prima parte. Nu verificăm, verificăm încă o dată la 5. Vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 50 de voturi pentru, 6 împotrivă, adoptat cu majoritate. Bun, atunci trecem la 6 pe două părți. Prima pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri nu e clar, votăm electronic la 8. A votat toată lumea? De la S și D e un vot în plus. 29 de voturi pentru, 27 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm la 11, verificare electronică. A votat toată lumea. S-a închis votul. 34 pentru, 21 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, pentru 16. Împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 19 caduc, 18 la fel, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se... Nu e clar rezultatul, votăm electronic la 22.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 nu e clar, votăm electronic la 38. A votat toată lumea? S-a închis votul. 41 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, nu, verificăm la 43, verificare electronică. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri,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 A votat toată lumea? S-a închis votul. 14 pentru, 45 împotrivă, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62-63 împreună facem o verificare electronică la 61. S-a deschis votul. A votat toată lumea? 61. Amendamentul 61, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 și pentru că ne place așa de mult trecem și mai repede în text cu Linda McEwan. Un comentariu de procedură. Mă întreb de ce acum voturile pentru sunt marcate cu roșu și cele împotrivă cu verde. Încearcă cineva să ne confuzeze? Nu știu dacă ați eh, observat, e exact pe dos de cum era înainte. Deci pentru e roșu și împotrivă e verde. Da, noi ne bucurăm că funcționează, pentru că între timp a fost și defect afișajul, dar vom vedea pentru voturile de după masă ce se întâmplă. Oricum, mulțumim că ne-ați atras atenția. Bun. Trecem la descărcările de gestiune. EFSA, amendamentul 1. Amendamentul 1 pe trei părți. Prima parte, cine pentru? împotrivă, abțineri se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 a fost retras, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 9 pe două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10, pe patru părți, prima parte. Împotrivă, abțineri se parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a treia parte pentru, Împotriva abțineri se adoptă. A patra parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 12 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 14 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și ajungem acum la votul final, vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 44 de voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri și astfel s-a adoptat descărcarea pentru EFSA. Îi mulțumim doamnei raportor Iuta Hau și noi mergem mai departe la cu următoarea descărcare de gestiune, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 5 cu amendament oral, Cinci cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 a fost retras, 8 pentru, împotriva abțineri se respinge, 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 a fost retras, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și ajungem la votul final, vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 48 de voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere și avem un joc de culori pe ecran. Îi mulțumim, doamnei raportor. Și trecem acum la următoarea agenție, Agenția pentru Mediu, din nou raportor doamna Iuta Hau. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5. Pentru,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 A votat toată lumea. S-a închis votul. 49 pentru și astfel 5 împotrivă și acest raport s-a adoptat. Le mulțumesc colegilor pentru că au dat dovadă de disciplină și pentru că ne-am simțit atât de bine, ne întâlnim la ora 15 și continuăm să votăm. Poftă bună!